mă cenzureze atunci când spun dau cuvântul domnului, doamne comisar, dragă domnule uh, comisar. Deci eu când voi spune îi dau cuvântul stimatului sau dragului domn comisar, vă rog să traduceți și acest drag care este important pentru mine. Ne vedem mâine dimineață.